Dragi colegi, dacă sunteți gata cu toți, o să începem cu voturile. cer scuze pentru cei care au așteptat uh, un timp. Deci, dacă sunteți cu toții uh, gata, o să începem. E vorba de raportul privind implementarea directivei care stabilește standarde minime pentru uh, protejarea uh, victimelor uh, infracțiunilor. Dacă toată lumea este gata. Uh, coraportori uh, sunt Angelica Milinar și uh, Teresa Jimenez Beseril Barrio. Uh, vreau să verificăm dacă coraportorii doresc să spună câteva cuvinte. Teresa, dorești să spui câte ceva? Voi, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dorăm foarte pe scurt să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă. Cred că în acest raport, cum nu se putea altfel, cu toții suntem în aceeași barcă și acest raport este pentru victime, toate victimele delictelor. Am constatat însă că există în continuare țări care nici până la ora actuală nu au pus în aplicare cum trebuie raportul pe care l-am elaborat în 2012. Iată de ce, prin raportul de astăzi, vom elimina toate acele lacune, informații suplimentare, pregătire ulterioară pentru poliție, să știe să evalueze victimele, acea evaluare individuală, să înțeleagă care sunt nevoile unei victime um, ale unui act de violență, femei, copii, victime ale um, infracțiuni organizate. Uh, de asemenea, să vă spun că atunci când uh, am realizat la raportul inițial, nu se înregistraseră încă atâtea atacuri teroriste, iată, deci acum, printr-un amendament, am adăugat uh, și acest tip de act violent. Doresc să le mulțumesc secretariatului, asistenților, tuturor acelora care ne-au ajutat. Vă mulțumesc tuturor care vă aflați astăzi aici în sală și știu că vreți să sprijiniți victimele din Europa pentru că acestea să se simtă apărate și să-și vadă drepturile protejate. Thank you, Teresa. Mulțumesc, Tereza și doamna Linar. Doriți să adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult. De asemenea, în numele Comisiei FAM aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și uh, Uh, raportorul pentru echipa Libe, aș vrea să spun că am avut o cooperare extrem de fructoasă și armonioasă, poate și pentru faptul că numărul femeilor uh, care a lucrat la acest raport uh, a fost preponderent. A fost o experiență extraordinară și mă bucur că astăzi, în timpul votului, o să constatați un consens larg și în ceea ce privește faptul că femeile sunt victime și au o altă experiență decât bărbații în societatea noastră și cred că raportul ilustrează foarte bine acest lucru, sper, într-o largă susținere a acestui raport. Mulțumesc uh, doamnei coraportor uh, și uh, numele doamnei Blichenviciute și a mea. Uh, uh, trecem la amendamentul 78 și uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis și este adoptat. Amendamentul 79. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 80. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a adoptat. Compromisul 7. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 8. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 9. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 10. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Amendamentul 100. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 101. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 12. Îmi cer scuze. A, am sărit peste compromisul 11. Uh, îmi cer scuze, spune președintele. Compromisul 11. Votul s-a deschis. 11. Îmi cer scuze, spune președintele. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 114. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Amendamentul 124. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 13. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Cred că sunt prea multe cartele de la uh, Vers și de la GUE. ele. O secundă, dragi colegi. Îmi cer scuze, dragi colegi, o problemă tehnică. Trecem la 136. Votul s-a deschis. Votul este încă deschis la 136. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 15. Votul s-a deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 120. Votul s-a deschis. S-a închis. Vreți să repetăm votul la 120? Da. Deci 120 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Dragi colegi, uh, îmi cer scuze. Uh, cred că trebuie să facem o pauză și să resetăm uh, consolele de vot. Îmi cer scuze, o problemă tehnică. Mi se spune că unele nu funcționează. Uh, resetăm uh, consolele de vot și la uh, consolele FAM au apărut uh, două voturi în plus de la Versia și de la GUE. E o declarație de natură tehnică pură. Știți că Libe Uh, are o reputație de a fi extrem de modestă, deci uh, nu e o Este important pentru votul final, desigur. Dragi colegi, uh, uh, o să votăm uh, prin ridicarea mâinii, nu avem ce face, deci mergem la 123. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 139 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 155 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este adoptat, însă trebuie să verificăm. Putem să verificăm? Nu putem. Deci, ridicați din nou mâna, mâna vă rog. Pentru, împotrivă? Da, adoptat în mod clar. 156 pentru, împotrivă, abțineri, Bun. Putem să repetăm pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Nu, n-a fost adoptat. Putem să numărăm? Vedeți, de asta e bun votul electronic. La 156 o să numărăm cine este pentru. Douăzeci și doi pentru împotrivă. Vă rog, țineți mâinile ridicate. Vă rog, rămâneți cu mâna ridicată. Douăzeci și patru pentru, douăzeci și doi împotrivă. Deci adoptat. 121 pentru, împotrivă, adoptat. 158 pentru, împotrivă, adoptat. 160 pentru, împotrivă, adoptat. 159 pentru, deci devine caduc. Compromisul 19 pentru, împotrivă, adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 162 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 169 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 172 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 173 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 175 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180-181 identice pentru împotrivă, abțineri adoptate. Compromisul 23 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 186 pentru împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 24 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 191 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 192 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 100, 109 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 193, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 194 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 197 pentru, îmi cer scuze, devine uh, caduc. 195 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100, 190 Vreți să verificăm 195? Bun, verificăm 195 pentru... Nu putem să o facem electronic. Deci verificăm prin ridicarea mâinii 195 pentru. Să verificăm. Vă rog, rămâneți cu mâna ridicată. 23 pentru și câți împotrivă? Împotrivă? Optsprezece. Împotrivă. Abțineri? Bun. Adoptat. 196 devine caduc. 198 pentru împotrivă. Abțineri adoptat 199 pentru, împotriva abținere adoptat, 200 pentru, împotriva abținere adoptat, 201 pentru, împotriva abținere respins, 202 pentru, împotriva abținere adoptat, 203 pentru, împotriva abțineri verificăm pentru, deci. Stați cu mâna ridicată, vă rog. E adoptat 204 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 205 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 206 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 213 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 214 pentru, împotrivă abțineri adoptat, compromisul 26 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 217 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 218 pentru, împotriva abținere adoptat, 219 pentru împotriva abținere adoptat, 222 pentru împotriva abținere adoptat, 223 pentru împotriva abțineri adoptat, 224 pentru împotriva abținere adoptat, 225 pentru împotriva abținere adoptat, 226 pentru împotriva devine caduc 227 pentru, împotriva abținere adoptat, 228 pentru împotrivă abțineri adoptat, 229 pentru împotrivă abțineri adoptat, compromisul da, avem din nou uh, votul electronic, tocmai când îmi intrasem în mână. Da. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri adoptat. Da, 234 pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul 28 pentru împotriva abțineri adoptat, 235 pentru împotriva abțineri adoptat, 236 pentru împotriva adoptat, 238 împotriva adoptat, 239 pentru împotriva abțineri adoptat, 245 239 verificare electronică, votul s-a deschis la 239. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat cu 29 de voturi pentru 245 pentru, împotriva abțineri adoptat. 247 pentru devine caduc, 246 pentru împotrivă abțineri Sigur, acum v-ați lenevit pentru că merge mașinăria. șase votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 248 votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Citații 1. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 2. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 3. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 4. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 5. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 6. Votul s-a deschis. S-a închis adoptat 7, votul s-a deschis, s-a închis, a adoptat. Pot să, putem să votăm în vo, uh, uh, bloc de la 8 până la 13, votul s-a deschis. Nu, există o obiecție. Deci suntem la 8. Votul s-a deschis la 8. Un Votul s-a închis. S-a adoptat 9. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat 10. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat 11. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat 12. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat 13. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat 14 și 15 identice, votul s-a deschis, s-a închis, adoptate. 16 și 17 identice, s-a deschis votul, s-a închis, adoptate. 18 și 19 identice, s-a deschis votul, s-a închis. 18 și 19, care sunt identice. Votul este încă deschis. Repetăm, 19 și 20 împreună. Votul s-a deschis. 18 și 19. Votul s-a închis. Adoptat. 20. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 21. Votul s-a deschis. S-a închis. S-a adoptat. 22. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 23. Votul s-a deschis. S-a închis adoptat. 24, osul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 24. Votul e deschis. 24. E închis. Adoptat. Compromisul 1. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 29. S-a deschis votul. E închis. Adoptat. 30. S-a deschis votul. S-a închis. Mai încet. Bun. Treizeci. Adoptat. 31. Vot, uh, amendamentul oral s-a deschis votul. Votul s-a închis. A votat toată lumea. Votul s-a închis adoptat. 32. Votul s-a deschis. 32. Votul s-a închis. Adoptat. O să merg mai lent. Bun. Chiar și mașina parcă a încetinit ritmul. Ce s-a întâmplat? 33 din nou, dragi colegi. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat 34, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 2, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 40. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 42. Votul s-a deschis. S-a închis. 42. Votul s-a deschis. Am făcut 42. 44. S-a deschis votul. 44. Votul s-a închis. Adoptat. 45. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 47. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 49. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Amendamentul 50. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 4. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 53. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. 54. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 65. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 66 uh, și 71 identice. S-a deschis votul. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 73. S-a deschis votul. Votul s-a închis și este adoptat. 74. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 75. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 76. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 77. Votul s-a deschis. Votul e închis. De asemenea adoptat. Votul final prin vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat 42 pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportoarei. Mulțumesc, stimați colegi, pentru răbdare și îmi cer scuze pentru problemele tehnice.